Dragi colegi, trebuie să începem. Văd că unii sunt nerăbdători. Okay, should we get started? Vă propun să începem. Da? Bună seara! Începem imediat. Avem o solicitare din partea grupului verzilor ca să inversăm ordinea voturilor în ceea ce privește alocarea către Statele Unite Americii a cotelor tarifare pentru vian, carne de vită de calitate superioară, ceea ce înseamnă că mai întâi votăm rezoluția și apoi votăm propriu-zis avizul. Aveți obiecții? Dacă nu sunt obiecții, atunci propun să adoptăm ordinea de zi cu această modificare. Foarte bine, dragi colegi, Știți că această uh, reuniune este difuzată pe internet în direct. Trecem imediat la votul privind proiectul de rezoluție care însoțește recomandarea în ceea ce privește semnarea acestui acord UE-SUA pentru acordarea um, cotelor tarifare uh, Uh, și a cotelor de import pentru carne de vită de calitate superioară. S-au depus 38 de amendamente și există 6 amendamente de compromis. Începem deja votul. A, da, scuze, facem mai întâi un vot de probă. Vote is open. The vote is closed. S-a deschis votul, s-a închis votul. The vote is, the vote is closed. We good? Yep. Yes? Yep. All right. Compromise. Amendament de compromis numărul 1, amendamente 10 și 11. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Trecem la amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Amendament de compromis numărul 2 care acoperă amendamentele 12, 13, 14, 15, 16 și până la 19. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Numărul 14. Nu, este caduc. Amendament de compromis numărul 3, care acoperă amendamentele 21 până la 24. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 25. Amendamentul 25. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 26. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Amendamentul de compromis 4, care acoperă amendamentele 27, 28, 29, 35, 38. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Number 31. Amendul 31. Cine este pentru? Nu este caduc. Deci 31. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendament de compromis numărul 5, care acoperă amendamentele 32 și 34. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 33. Amendamentul 33. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. We're voting on 33, amendment 30. Votăm amendamentul 33. Să deschizi votul. The vote is closed. S-a închis. Sorry. The vote is closed. S-a închis votul acum. Se adoptă. Amendamentul de compromis 36, care acoperă amendul 36. Who's against? Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 37. Cine este pentru? Scuze. A doua, doar a doua parte. Doar a doua parte de la amendamentul 37. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Trecem la considerente. Considerentul A, amendamentul 3, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Considerentul G, amendamentul 4, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 5. La considerentul G, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Considerentul G,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 Verificăm. Verificăm a treia parte de la amendamentul 6 la considerentul G. Să deschizi votul. The vote is closed. S-a închis votul. And one minus. Yeah. Yeah. Approved. No. Se respinge. Se respinge. Da, da. Considerentul G, cine este pentru, împotrivă, abține. Rejected. Recital G, amendment. Amendamentul 8, la considerentul G, cine este pentru, împotrivă. Abstentions. Abțineri se respinge. Referir, Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2 la referirea 10b. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Facem un vot prin apel nominal pe proiectul de raport astfel modificat. Să deschizi votul. The vote is closed. S-a închis. Se adoptă. Continuăm cu proiectul de recomandare privind avizul conform la un acord între UE și SUA pentru importul de canevite de calitate superioară, alocarea de cote S-au depus mai multe amendamente, dar vom vota doar amendamentul numărul 1 care propună uh, refuzul acordării avizului conform. Bazându-ne pe regula 105 de regulamentul de procedură, Parlamentul nu poate să voteze decât da sau nu și într-un proiect de recomandare nu pot să fie incluse considerente. Deci votăm prin vot cu apel nominal amendamentul numărul 1. Să deschizi votul. Nu. No. Nu. No. Nu, putem să facem prin ridicarea mâinii. Cine este pentru amendamentul numărul 1? Împotrivă? Abține? Se respinge. Vot prin apel nominal acum în ceea ce privește proiectul de recomandare. Să deschizi votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la moțiunea de rezoluție care va permite finalizarea dezbatere privind uh, criza organului de apel de la OMC. Vot prin apel nominal s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Approved. Se aprobă. Vă mulțumesc. Următoarea întâlnire va avea loc pe 2 și 3 decembrie. Vă mulțumesc. Thank you. Oof, thank you.